mâine. Și aș avea de făcut un anunț înainte de următoarea dezbatere. Președintele a primit niște cereri de modificare la comisii din partea PP-ului și a grupului ENF. Modificările vor apărea în procesul verbal de astăzi. Dacă nu sunt obiecții, atunci